să vă uitați la ceas, pentru că ne mai rămân și alte puncte de dezbătut înaintea încheierii sesiunii de azi, care ar trebui să aibă loc la 18.30 astăzi. Vreau să vă mai reamintesc faptul că avem un raport la care s-a asociat și Comisia de Ocupare în baza regulii numărul 50 din regulamentul de procedură. Și vreau să vă mai anunț că termenul limită pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru data de 10 ianuarie la prânz. Iar votul în Comisia Libe ar trebui să aibă loc pe 3 februarie 2011. Și acum îi dăm cuvântul doamnei Iaroca. Vă mulțumesc, domnule președinte, estimați deputați. Vă mulțumesc frumos uh, pentru faptul că aveți amabilitatea să mă ascultați după primul schimb de opinii pe care l-am avut și după audiere am putut să redactez acest raport. Și mă bucur că am putut să colaborez îndeaproape cu raportoarea din umbră și în general cu colegii mei. Există mai multe teme prioritare, precum uh, nediscriminarea, accesul la educație și mai ales educația preșcolară, de asemenea uh, programele de formare a învățătorilor și educatorilor care apar în avizul domnului Tacula. Deci toate aceste aspecte uh, mi se par importante și le-am inclus în raport, la fel ca și avizul doamnei uh, Gonț, care este coraportoarea mea de la Comisia de Ocupare. E clar că avem nevoie de uh, proiecte cu ținte multiple, Așa cum spunea și doamna Gonț, sunt de acord cu dumnea ei și îi mulțumesc pentru contribuția adusă la acest raport. Tot cum spunea și domnul Kovacev, în amendamentul uh, dumnealui, care vorbește de uh, regulamentele pentru uh, uh, regiuni și mai ales programele de luptă împotriva segregării anumitor segmente de populație. Este momentul potrivit acum să vorbim despre strategia de incluziune a romilor și sperând că uh, aceasta va fi cu adevărat adoptată de către Consiliu. Știu uh, și sper că versiunea definitivă a raportului va fi gata până pe 15 decembrie. Știți foarte bine însă că avem timp până pe 10 ianuarie pentru depunerea amendamente, deci uh, timp din belșug. Există șase puncte pe care aș vrea din nou să le evoc și practic sunt puncte noi din proiectul de raport uh, în comparație cu documentul de lucru pe care l-ați citit. Iată, următoarele. Eu vreau să spun că E vorba de o strategie internă și o strategie pentru cele 27 de state membre. Avem nevoie de o strategie care să ne conecteze și nu să ne divizeze. Al doilea punct care mi se pare deosebit de important este contribuția efectivă a Comisiei Europene, rolul pe care această instituție trebuie să îl joace din punctul meu de vedere, trebuie să supravegheze, să coordoneze și să monitorizeze această strategie. Eu cred că nu este nevoie să creăm un nou organism care să facă această muncă, cum spuneam, de supraveghere, de coordonare și de monitorizare, însă putem să um, facem ca grupul de lucru pe tema romilor să devină unul permanent în sânul comisiei. Eu mai solicit comisiei rapoarte anuale de evaluare a implementării acestei strategii și îmi doresc ca acest lucru să fie inclus în propunerea care va fi discutată de Consiliul European. Apoi, ar fi bine să avem mecanisme similare cu cele din uh, um, graficul de performanță al pieții interne pentru a evalua succesul acestei strategii. Și mi-aș dori să existe și o listă de obiective de îndeplinit pe plan național în cadrul aplicării acestei uh, strategii. Al cincilea punct are de a face cu sursele de finanțare pentru această strategie. Și cred că bugetul de politici de coeziune va fi principala sursă de finanțare și acest lucru poate să fie înscris în viitoarele perspective financiare multianuale. Și ar trebui să ne gândim și la uh, rata de beneficii, de profit care poate să fie uh, uh, calculată, predeterminată pentru aceste fonduri și de asemenea trebuie să ne gândim pe ce criterii vor fi alocate aceste fonduri. Proiectele care vor da uh, rezultate concrete ar trebui să primească mai multe fonduri. Și apoi mă gândesc la acele țări care poate vor face parte din această strategie, dar care încă nu sunt țări membre ale Uniunii Europene. Trebuie să ne gândim și la specificitățile, specificitățile mă scuzați, acestor țări, unde există populații rome, rome numeroase și care se confruntă cu nenumărate probleme, mai ales uh, uh, din anii 90 încoace. Este foarte important încă de la bun început să ne gândim și la aceste țări candidate și, practic, Negocierile de aderare uh, sunt o ocazie uh, nesperată de a aborda încă de la început chestiunea uh, incluziunii romilor. Iată elementele care mi s-au părut deosebit de uh, importante, pe care am dorit să le subliniez astăzi. Acesta va fi cadrul ce va permite Comisiei să uh, elaboreze un plan de acțiune pentru a lupta împotriva acestui tip de discriminare și de sărăcie extremă care sunt adevărate realități în Uniunea Europeană. Președintele, vă mulțumim, doamna Iaroca, vă mulțumim pentru munca depusă. Avem timp să discutăm, doamna Weber. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportoare pentru tot ce a făcut. Aș dori să o felicit pentru ce a spus în legătură cu ce intenționează să adauge la raport, pentru că, așa cum am mai spus, e momentul să strângem rândurile și să transmitem un mesaj foarte clar. Iar acest mesaj este mai important acum, după ce doamna comisar Reding a anunțat ce intenționează să facă Comisia Europeană. Deci, nu mai vorbim uh, despre o strategie europeană cu privire la incluziunea romilor, vorbim de un cadru pentru strategiile naționale. Ar fi excelent, 27 de strategii naționale. Dacă dorește cineva haos, ei bine, o să primească haos. Problema e că peste 20 de ani pe viitor ne vom confrunta cu exact aceleași probleme. Și cred că a sosit momentul ca Parlamentul să transmită un mesaj, un mesaj ferm în legătură cu poziția noastră și cu ce dorim noi. Și nu ar fi doar mesajul Parlamentului nostru, ci, dacă mi-aduc aminte, summitul de la Roma a transmis exact același mesaj. Și deci, din acest punct de vedere, indiferent de faptul că probabil că o să înaintez ceva amendamente, susțin întru totul poziția raportoarei așa cum uh, și-a exprimat-o astăzi. Poate săptămâna viitoare la Strasburg, când ne vom întâlni cu doamna comisar Reding, vom avea ocazia să-i punem câteva întrebări în legătură cu această idee, această propunere legată de cadru, pentru că sunt multe chestiuni pendinte, toate depind de visul, idealul pe care le-a avut uh, Livia, respectiv să existe un temei juridic pentru o strategie privind romii. Ori ne îndreptăm spre un cadru care probabil că nici nu va exista, pentru ceva ce nu va exista pe viitor. Și deci cred că e momentul să dăm dovadă de spirit constructiv pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ernst. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc la rândul meu raportoarei. În cadrul unei prime runde de discuții au existat foarte multe critici adresate raportoarei. Unele dintre criticile noastre au fost incluse în uh, documentul prezentat și uh, cele care nu au fost vor face obiectul unor amendamente. Haideți să vi le prezint. Uh, rasismul și uh, discriminarea concretă. E, trebuie să facem o, o defalcare clară. Trebuie să dăm definiții clare și mi-aș dori ca în acest document să fie incluse aceste definiții. Trebuie să ne amintim că în cursul audierii am stabilit că putem stabili o grămadă de lucruri la nivel social, economic, etc., dar acestea nu vor avea niciun uh, rezultat atâta timp cât nu luptăm împotriva atitudinii anti anti-țigani. La lucrul ăsta trebuie să ne gândim. Un al doilea uh, lucru, problema minorilor. Și în acest context trebuie să ne gândim la situația minorilor de etnie romă uh, în toate variantele sale. Este o problemă complicată. Poate că am putea adăuga un nou punct în care să clarificăm oarecum situația, să sortăm lucrurile. Încă un lucru foarte important pentru mine, cel mai important din punctul meu de vedere. Trebuie să ne asigurăm că statele membre sunt trase la răspundere pentru ceea ce nu fac. Putem să creăm o strategie europeană extraordinară, dar atâta timp cât nu le tragem pe statele membre la răspundere pentru ceea ce nu fac, atâta timp cât le dăm în continuare posibilitatea de a se scuza, uh, nu reușim să obținem absolut nimic. Și aceasta a fost o temă de discuție în cursul audierii. Trebuie să înțelegem că lucrurile se întâmplă în statele membre și acolo există, prin urmare, factorii care contribuie la implementare. Și trebuie să clarificăm lucrurile, să spunem lucrurile pe, lucrurilor pe nume. Și, într-adevăr, Livia, mi se pare normal să discutăm problema romilor în statele potențial candidate la aderarea la Uniunea Europeană, spre exemplu în Balcani. Trebuie să, să ne gândim și la asta, să vedem dacă nu putem putem schimba ceva pe aici, pe acolo. Onorevole Iacolino. Domnule Iacolino. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am citit cu atenție raportul doamnei Iaroca și am ascultat-o și vreau să-i mulțumesc pentru faptul că dă dovadă de luciditate și s-a exprimat cu multă claritate în acest raport. Vreau să fac mai multe observații. Sunt de acord cu strategia de incluziune a romilor, sunt de acord cu prioritățile enunțate de dumneaei, da, e bine că uh, această strategie trebuie extinsă, sunt de acord și cu faptul că trebuie făcută o hartă a crizei din statele membre și apoi, în ce privește finanțările. Dacă mi-aduc eu bine aminte, în septembrie comisara Reding a spus că a creat un grup de lucru uh, care a început uh, în luna aprilie sau care până în luna aprilie ar trebui să dea concluzii concrete în ce privește finanțarea și felul în care statele membre pot să folosească această finanțare. Pentru mine este indispensabil pentru că statele membre vor avea un rol strategic de jucat și în plus ele vor fi principala sursă de finanțare pentru această strategie. Țin să subliniez încă o dată faptul că acest gen de strategie inclusivă ar putea să fie folosit apoi și pentru alte realități. Trebuie să acordăm multă atenție acestei realități și să nu uităm că există și alte consecințe precum fluxurile migratorii. Și ar fi bine dacă am găsi condițiile necesare pentru ca statele membre să dea dovadă de mai multă solidaritate. Dacă nu există solidaritate între statele membre, nu se poate face mare lucru. Și acum că am amintit nevoia de solidaritate, aș vrea să spun că um, educarea, abandonul școlar, formarea, trainingul mi se par absolut centrale pentru a putea face ca acest raport și, în general, strategia să fie rodnice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnul Mulder. Thank you. I also find a lot of interesting things in the report. Și eu am găsit chestii foarte interesante în acest raport și uh, sprijin conținutul său, e un singur uh, aspect care mă irită, l-am uh, auzit în mai multe audieri, fondurile cheltuite și faptul că ele sunt importante. 1,4, 1,6 miliarde din uh, totalul fondurilor de coeziune. Cam astea sunt cifrele vehiculate. La o audiere l-am întrebat pe comisar dacă ne poate da un exemplu de bune practici, de felul în care acești bani au fost util folosiți. În mod surprinzător, mi s-a răspuns, e vorba de un proiect de dialog în Ungaria. E foarte bine dacă duce la ceva, dar dialogul nu costă atât de mulți bani, în mod normal. Aș dori să știu unde s-au dus, s-a dus restul banilor, care sunt uh, eșecurile, care sunt punctele forte și punctele slabe, pentru că pe baza unei astfel de analize am putea face recomandări pe viitor și aș dori să ne referim mai mult la acest aspect, să fim puțin mai la obiect și să vedem uh, care ar fi uh, direcția pe care să o urmăm pe baza experiențelor pozitive acumulate. Mulțumesc, doamna Boscurt. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Jaruca pentru raportul său. Cred că e foarte important, în primul rând, să repetăm faptul că trebuie să existe o strategie europeană care să examineze situația a mai bine de 12 milioane de persoane. Și cred că e păcat că raportul nu, e, nu are o conotație politică suficient de puternică, pentru că e foarte important să subliniem care au fost efectul acestor politici franceze de uh, expulzare a romilor și uh, uh faptele de discriminare care au fost săvârșite în mai multe state. Trebuie să scrie undeva negru pe alb. Uh, Uh, aspectul uh, subliniază un, uh, raportul subliniază un aspect, aspecte importante, multe au fost incluse. Eu aș dori să susțin trei dintre ele în principal. În primul rând, o observație generală, respectiv faptul că integrarea romilor a fost menționată la audiere și a fost subliniată sau scoasă în evidență și integrarea socială. Apoi sunt de acord cu antevorbitorul meu cu evaluarea. Aș dori să rog Comisia să efectueze o evaluare a impactului în legătură cu ce s-a întâmplat sau mai degrabă ce nu s-a întâmplat până acum. Multe fonduri au fost investite în acest uh, domeniu foarte important, dar banii poate că nu au ajuns la beneficiari. Și dacă nu se pot identifica vinovații, dacă nu se pot identifica lacume, lacunele, e greu să uh, uh, îmbunătățești situația pe viitor. Și, în fine, din păcate, cetățenii de etnie romă reprezintă o minoritate care nu, sunt, nu e suficient de reprezentată la nivelul Uh, instituțiilor guvernamentale la nivel înalt. Și trebuie să denunțăm acest lucru, pentru că e foarte ușor aceste persoane pot fi transformate în țapi uh, ispășitori de către decidenții politici europeni. Deci cred că ei ar trebui să fie mai bine integrați în uh, acest proces de luare a deciziilor pentru a evita astfel de situații pe viitor. Mulțumesc, doamna Guillaume. Pentru a completa Uh, intervenția colegilor și eu aș dori să o felicit pe doamna Jaroca pentru acest raport care conține elemente pozitive și reprezintă o bună bază de lucru pentru viitoarele noastre dezbateri și pentru depunerea de amendamente. Într-adevăr, prin acest text, cred că vă apropiați de un echilibru care este destul de greu de obținut între Uh, o politică, politică axată pe realitate, dar și politică generală, combaterea sărăciei, a vulnerabilității. Nu e greu de obținut un astfel de echilibru, dar uh, mergem în direcția pozitivă cu acest text care probabil că merită să fie și amendat. Am o întrebare, pentru că în textele precedente, mai ales cu ocazia rezoluțiilor adoptate la Parlament, uh, s-a insistat foarte mult, în mod colectiv și majoritar de altfel, asupra unei strategii care să îi vizeze pe toți actorii și aici mă refer, bineînțeles, la Comisia Europeană, dar și mă refer și la țările de origine și, și țările de primire. Eu aș spune că există mai multe propuneri sau angajamente care vizează țările de origine. Poate că ar fi bine și aici dau curs uh, propunerii făcute de colega Boscurt, uh, propun să se integreze și elemente legate de populația care, uh, de tătile care primesc uh, populație de etnie romă în prezent, dar de mulți ani încoace. Cred că vom putea înainta o serie de amendamente pentru a sprijini această idee și încă ceva, un ultim element, pe mine mă preocupă foarte mult precizia terminologică. În versiunea în limba franceză, la pagina 6, se vorbește de rasism și de ostilitate față de țigani. Eu mi-aș dori ca în textul dumneavoastră, indiferent de versiunile lingvistice, și cred că e greu, pentru că în traducere se folosesc termeni uh, diferiți în uh, diverse limbi, uh, dar aș dori să se procedeze la o uh, clarificare terminologică a cuvintelor folosite. Mulțumesc. Doamna Victrom. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să o felicit și să-i mulțumesc doamnei raportor, care are, a depus un efort foarte amănunțit uh, pe această temă. Nu este subiectul cel mai ușor de abordat. Cred că însă este foarte important să ne asigurăm că chestiunea romilor e o prioritate, prioritate pentru to- toți factorii importanti. E momentul să punem în aplicare în mod uh, uh eficient planuri de acțiune la toate nivelurile. Și eu aș propun să ținem cont și de un, să, să venim cu o propunere precum un plan uh, Marshall în toate statele membre. Ar trebui să solicităm statelor membre să aibă o abordare globală pentru a ajunge la incluziune socială. Raportorul din punctul meu de vedere, a abordat chestiunea în mod holistic, în mod global, a enumerat toate aspectele la care dorește să se refere, obiectivele pe care dorește să uh, se atingă. Dar îmi lipsesc unele elemente. De exemplu, nu se menționează rezoluțiile Parlamentului European cu privire la romi și nu se face nicio trimitere la aceste expulzări din Franța și din Italia. Și din punctul meu de vedere e foarte important. E important să punem pe tapet și aceste evenimente și în acest raport. Un alt pas important înainte ar trebui să cunoaștem mai bine trecutul. Dacă nu cunoaștem istoria, nu avem dreptul la viitor. Și deci ne limităm doar la uh, situația la momentul de față. Trebuie să răspândim informații în legătură cu situația, cu istoria romilor în uh, statele membre. Un bun punct de plecare, de exemplu, în acest sens, ar fi uh, răspândirea uh, informațiilor în legătură cu deportările, pardon, îmi cer scuze, cu rapoartele Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale Uh, e, e, e un mod foarte uman de a, uh, când, închidem ochii față de uh, trecut și să ne îndreptăm spre viitor, e normal, dar cred că trebuie să nu uităm istoria. Din păcate, va trebui să reamintim tuturor statelor membre că au o obligație de a asigura libertatea de circulație pentru toți cetățenii europeni și nu am găsit nicio referire în acest raport, deocamdată, la libertatea de circulație și mi-aș dori să scoatem în evidență acest lucru. Libertatea de circulație reprezintă măduva, reprezintă coloana vertebrală a Uniunii Europene și nimeni nu ar trebui să fie uh, exclus de la această libertate. Deci, ar trebui să fie un mesaj clar, pentru că până la urmă felul în care sunt tratate uh, ființele umane în cadrul societății noastre în secolul 21 e o chestiune de civilizație și acesta este mesajul meu. Și cu aceste cuvinte aș dori încă o dată să-i mulțumesc raportoarei pentru uh, tot ce a făcut. Uh, vă rog, dacă se poate, să luați în considerare și rezoluțiile Parlamentului European în activitatea dumneavoastră pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru toate contribuțiile uh, pe marginea acestui proiect de raport. Acum are cuvântul doamna Jaroca. Doamna Jaroca, dacă doriți să interveniți și să vă referiți eventual la contribuții, aveți cuvântul. Domnule președinte, foarte pe scurt, o să încerc să fiu succintă. Mulțumesc pentru observațiile constructive. O să preiau amendamentele, sugestiile pe care mi le-ați făcut, mai ales pentru că uh, avem limitări. Uh, nu, am avut un număr maxim de cuvinte pentru acest raport. Uh, raportorul a încorporat foarte multe amendamente deja, am cooperat cu colegii, am ajuns la acest text știm delimitarea de numărul de cuvinte, ceea ce nu ne împiedică să avem un raport foarte bogat, foarte bun și să ținem cont de sugestiile dumneavoastră. Doamna Weber, raportor din partea ALDE, cu care am cooperat de la început. Doamna Weber a vorbit despre importanța calendarului. Motivul pentru care întocmim acest raport e că Președinția maghiară e singura președinție care a pus pe tapet această chestiune și e o președinție care așteaptă cu nerăbdare avizul Parlamentului European. Așa cum a spus comisarul săptămâna trecută, Comisia se bazează și pe uh, aceste, acest raport din proprie inițiativă al Parlamentului. Deci, cred că înainte de luna aprilie e foarte important ca Comisia să folosească la maximum propunerea noastră. Și de aceea, în documentul nou, nostru, solicităm un, an, un plan de acțiune pentru luna aprilie, pe baza căruia Consiliul, uh, timp de trei luni, poate discuta problema pe îndelete. Deci, în iunie vom avea o bază de plecare pe care să se poată baza Comisia și Consiliul și, uh, deci, uh, să lansăm procesul pe care doream să-l lansăm de șase ani. Împărtășesc și punctul de vedere al doamnei Ernst în ce privește minorii, chestiunea minorilor și uh, țările care uh, sunt în proces de aderare. Într-adevăr, e foarte important să îmi transmiteți un astfel de amendament. Eu voi face dacă nu vine niciun amendament, dar sunt uh, convinsă că vor veni atât de multe amendamente încât va fi ușor să ajungem la o concluzie pozitivă. Câte state membre se uh, angajează și în ce măsură ne referim la libertatea de circulație și la rezoluția cu privire la romi? În considerente, de aceea am făcut, am, am pregătit atâtea considerente la acest raport pentru a dovedi că există o linie juridică obligatorie care îndreaptă spre o strategie uh, romă. Se arată că se poate și e momentul în care Parlamentul, Comisia și Consiliul sunt de acord, respectiv că e nevoie de o strategie europeană pentru romi. Și deci, din acest punct de vedere, reprezentanții Parlamentului au votat de atâtea ori pe acest subiect, toți, toate partidele politice sunt de acord. Deci, cred că această componentă obligatorie a acestui dosar nu va fi greu de transmis uh, statelor membre. De multe ori am subliniat că e de competența statelor membre și că totul se decide sau poate fi încununat de succes doar la nivel local. Deci, această strategie nu vizează exercitarea de presiune față de comisie uh, și nu față de state membre. Această strategie cadru e dată publicității pentru a ne asigura că statele membre își respectă angajamentele și e mesajul cel mai important. Și astfel de tot ce a spus domnul Malder și domnul Iacolina, Iacolino și doamna Boscurt au spus în legătură cu felul în care banii au fost cheltuiți. Comisia Europeană a uh, înființat un task force uh, tocmai pentru a uh, audita felul în care fondurile au fost cheltuite. Și rezultatele nu vor fi publicate în aprilie, ci în decembrie. Deci, în decembrie, Comisia va publica un raport în legătură cu felul în care statele membre au cheltuit banii. Întrebarea este dacă unele state membre au cheltuit destui bani, unele spun că au, au, au cheltuit, dar nu pentru incluziunea socială. Raportoarea e rugată să vorbească la microfon. Și apoi vom vedea și felul în care fondurile au fost cheltuite, pentru că avem foarte multe rapoarte uh, în care s-a, uh, da, dovedit faptul că fondurile au fost manipulate. Deci uh, această comunicare a Comisiei va fi o piatră de încercare. Va mai fi o comunicare a Comisiei luna aprilie pentru o propunere cu privire la o strategie cadru pentru romi, nu știu care va fi numele exact, dar în orice caz, în ce privește task force-ul, uh, vă propun să punem accent pe ea și să reprezinte o unitate de coordonare a strategiei europene pentru romi. S-a vorbit și despre abandonul școlar la o vârstă timpurie, dezvoltarea copiilor la o vârstă fragedă. Aș spune că e o chestiune extrem de importantă, cea mai importantă și de aceea uh, doamna Reding va publica un raport cu privire la drepturile copiilor, care va fi un document foarte important pentru noi, să vedem cum uh, putem pune capăt învățământului uh, segregaționist în Europa. Doamna Boscurt și doamna Vishkom au mai vorbit și despre felul în care sau măsura în care acest raport este sau ar trebui să fie politic și mai ales în ce privește uh, latura legată de drepturile omului. În ultimii șapte ani s-au votat atâtea rezoluții, dar uh, s-au încălcat atâtea drepturile omului cu, uh, uh în același timp, existând o uh, directivă cu privire la discriminare, e un aspect foarte important și de aceea l-am inclus în raport. Deci, Uh, implementarea directivei antidiscriminare e foarte importantă. Deci, Comisia trebuie să se concentreze pe uh, această primă uh, fază înainte de a uh, adopta planul de acțiune în aprilie și apoi înainte de a continua cu incluziunea uh, economică și la nivel de regiuni. Deci încălcarea drepturilor omului este foarte importantă. E foarte important ca Comisia să vadă cum statele membre au implementat această directivă. Uh, ne întrebăm dacă Comisia a făcut suficient, dacă uh, romii sunt, uh, sunt, sunt, au soluții în legătură cu felul în care s-ar putea combate discriminarea. E o primă abordare a încălcării drepturilor omului. De asemenea, reprezentarea romilor la nivel înalt este foarte importantă și Parlamentul European trebuie să se insiste pentru a se asigura că organizațiile rome pot apărea la nivel european, că sunt bine finanțate și că nu sunt manipulate sau instrumentalizate pe plan politic. E foarte important. Deci emanciparea, emanciparea mai ales uh, a tinerilor romi și o schimbare de mentalitate la nivel înalt la romi e un aspect foarte important pentru Parlament și pentru Comisie. Trebuie să ne asigurăm și că istoria, istoria acestei minorități e cunoscută în Europa. Pentru că consider că rasismul și xenofobia, aceste tendințe anti-romi, care sunt identificate de Agenția pentru Drepturile Fundamentale, provin din faptul că nu ne, nu, nu ne cunoaștem unii pe alții primele experiențe din timpul comunismului, uh, școli în comun, locuri de muncă în comun, uh, nu au fost ideale. Uh, oamenii nu se cunosc, nu se cunosc unii pe alții. Se bazează doar pe stereotipurile vehiculate în mass media sau pe idei preconcepute. Și de aceea este foarte important ca programa școlară să prezinte istoria minorităților și contribuția lor la cultura și la viața economică europeană și de aceea acest Parlament încearcă să vină cu o rezoluție din cinci partide pentru plenara din ianuarie în ce privește holocaustul minorității rome. În al doilea război mondial uh, au murit atâția romi în lagărele de concentrare, încât este foarte important ca Parlamentul să mențină acest uh, imbol și să se asigure că toate strategiile naționale cu privire la educația națională, la formare, subliniază contribuția tuturor minorităților pe plan economic, politic și cultural la viața Europei și care încă își aduc această contribuție în prezent, acum. Pentru că romii, de romi, uh, nu se vorbește doar uh, în ce privește drepturile democratice statele membre, ci au și o contribuție eco economică. Chiar dacă lucrez la negru, uh, infrastructura rutieră a fost construită de romi romii prestează, fac uh, munca de jos și uh, am dar uh, își aduc o contribuție prețioasă la construcția Europei. Vă mulțumesc. Thank you. Having heard from a rapporteur, I think that'll be about it for this. Vă mulțumim. Am auzit prezentarea uh, doamnei raportor. Dați-mi voie să vă amintesc uh, din nou că la data de 10 ianuarie, ora 12, expiră perioada uh, care vă stă la dispoziție până la pentru înaintarea de amendamente și vom vota în Comisia Libe acest raport în februarie. Vă mulțumim, doamnă Iaroca, și așteptăm următoarele etape ale întregii proceduri care se bazează pe articolul 50 a regulilor de procedură. Acestea fiind spuse, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Știți că au fost amânate punctele 7 și 8, prin urmare trecem la punctul numărul 9 din ordinea de zi. Este vorba aici despre dreptul la informare în cadrul procedurilor penale. Doamna Brigitte Zipel este raportor, însă dați-mi voie să vă amintesc că acest punct care se referă la dreptul la informare în cadrul uh, procedurilor penale provine dintr-o propunere a Comisiei cu privire la o directivă uh, Uh, ce se referă tocmai la dreptul uh, suspecților de a fi informați cu privire la acuzele, acuzațiilor care sunt aduse împotriva lor. Aceasta a fost uh, adoptată de către Consiliu în noiembrie 2009. Sunt prevederi incluse în programul de la Stockholm. Primul pas uh, stabilit a fost încheiat cu succes în data de în luna iunie anului 2010. Atunci s-a ajuns la un acord cu privire la directiva privind dreptul de a beneficia de uh, servicii de traducere și interpretariat în timpul uh, procedurilor pin, uh, penale. La data de 3 decembrie, Consiliul a ajuns la un acord cu privire la această propunere de directivă, iar acum uh, este rândul Parlamentului European să stabilească pozițiile pentru începerea negocierilor cu Consiliul. O vom asculta în cele ce urmează pe doamna raportor uh, Birgit Siepel, care deja a uh, demarat eforturi într-o anumită direcție, propunere și mai apoi vom deschide uh, discuțiile cu reprezentanții Comisiei, respectiv Consiliului. Dar mai întâi de toate, doamna Sipăl are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În această primă prezentare voi încerca să mă limitez la cele mai importante puncte. Vorbim despre o Europa o Europa și vorbim despre crearea unui spațiu uh, juridic unitar. Deocamdată însă avem în continuare 27 de sisteme juridice diferite, iar cetățenii noștri așteaptă o schimbare rapidă. În trecut, ne-am concentrat atunci când venea vorba despre acest spațiu comun juridic asupra colaborării dintre autorități. Iar acum vorbim despre cetățeanul european și des, despre drepturile pe care le are odată ce uh, este implicat într-o procedură penală. Cred că trebuie să ne asigurăm că fiecare cetățean va avea dreptul la o procedură echitabilă, o, o uh, procedură penală echitabilă, Uh, care să respecte toate deciziile CEDO. Mă refer în acest sens la dreptul de uh, asistență juridică, dreptul la uh, interpretare, traducere, acestea fiind doar câteva dintre exemple. În momentul de față vorbim despre dreptul la informații. Doar cei care știu care sunt drepturile pe care le, le au pot solicita aceste, respectarea acestor drepturi și pot sancționa uh, nerespectarea acestor drepturi. Dacă statele membre se opun uh, respectării acestor drepturi fundamentale, atunci, bineînțeles, că nu putem vorbi despre un proces echitabil. Salut decizia și propunerea Comisiei și consider că aceasta reprezintă o bază solidă pentru dezbaterile ce vor avea loc în viitor. Toate propunerile mele de modificare a propunerii comisiei se uh, încearcă, practic, să se asigure, să ne asigure uh, că toate drepturile sunt respectate în timpul procedurilor uh, penale, chiar dacă uh, toate drepturile nu sunt uh, prezentate într-o manieră uh, cât se poate de clară acuzaților, Uh, chiar dacă acuzații nu trebuie să facă uz de toate drepturile care le stau la dispoziție, uh, ei trebuie să fie cât se poate de clar informați cu privire la ele. În articolul 3 avem uh, toate informațiile care trebuie să fie incluse într-o scrisoare cu privire la drepturi trebuie să lărgim lista de drepturi stipulate acolo, și anume dreptul de a tăcea și în ceea ce privește arestarea, trebuie să ne asigurăm că toate procedurile, precum durarea, durata unei, unui arest preventiv, sunt stipulate în respectiva listă de drepturi. Cei care primesc această scrisoare cu privire la drepturile care le revin, trebuie să aibă timp să o citească și să o înțeleagă. Cei care nu știu să citească, nu au, uh, au probleme de. Uh, nu văd, sunt orbi, uh, deci nu pot să înțeleagă neapărat uh, toate respectivele drepturi, trebuie să primească asistența necesară pentru a înțelege în deplinătatea lor drepturile. De asemenea, acuzatul trebuie să, înțele- să afle care sunt. Uh, acuzele ce, acuzațiile ce îi se aduc, care au, a fost uh, contextul în care s-a făcut uh, a devenit suspectat de comiterea unei anumite uh, unei anumite infracțiuni și, de asemenea, toat, uh, trebuie să primească informații cu privire la dovezile pe care le au, autoritățile le au împotriva sa. Încă o propunere a mea este următoarea. Uh, Scrisoarea tipar prezentată în anexă ar trebui să fie considerată a fi obligatorie, obligatorie la nivelul sau ar trebui să fie obligatorie ca standard de minime. Bineînțeles, statele membre, în cazul în care doresc să depășească aceste limite stabilite aici, o, o pot face. În final, stimați colegi, trebuie să spun că regret faptul că nu am reușit să votăm într-un, într-o procedură cât se poate de concretă, una singură, uh, toate aceste probleme. Acum suntem uh, uh, obligați să discutăm fiecare drept procedural în parte și să luăm decizii în consecință. E important să înțelegem că, din păcate, o îmbunătățire la nivelul uh, informării cetățenilor în uh, cadrul procedurilor penale va fi obținută abia în decursul mai multor ani. Astăzi sunt fericită că vă pot prezenta o propunere, asta datorită colaboratorilor mei. Vreau să mulțumesc de asemenea Comisiei Juri pentru un prim aviz și aș fi încântată dacă am auzit multe comentarii pe parcursul zilei de astăzi pentru ca raportul să se poată încheia cât mai rapid. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează acum reprezentanții Comisiei și Consiliului. Doamna De Camp, în numele Consiliului, în numele președinției uh, belgiene, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să vorbesc în această incintă în numele președinției belgiene. Proiectul de directivă a fost supus ministrilor de justiție și afaceri interne pe 3 decembrie și, cu excepția anexelor care încă nu au fost examinate, restul a fost uh, acceptat de Consiliu. În numai câteva luni de zile am obținut un acord, ceea ce dovedește că statele membre vor să facă progrese în ce privește garantarea drepturilor procedurale și garantarea dreptului la apărare. Discuțiile din cadrul Consiliului au arătat însă că e foarte greu să ținem cont de toate tipurile de sisteme judiciare. Am putut însă să ajungem la un consens, pentru că, așa cum tocmai v-am spus, textul a fost aprobat de Consiliu. Însă, chestiunea respectării tuturor uh, sistemelor juridice rămâne un impediment uh, major pe care nu putem să-l uităm pentru urmarea procedurii. Acum uh, am dat uh, ștafeta, am predat ștafeta președinției maghiare, care foarte repede va demara discuțiile cu Parlamentul European. Salutăm acest acord rapid și credem că este indispensabil să păstrăm acest ritm pentru um, acest raport Știți bine că întregul proces a început odată cu adoptarea primei măsuri din, uh, din foaia de parcurs și ne dorim ca și celelalte măsuri din această foaie de parcurs să fie coerente cu prima, astfel încât cetățenii noștri să aibă cât mai multe garanții a drepturilor lor procedurale. De asemenea, ne dorim să avem o evoluție europeană comună față cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Vă mulțumesc! Mulțumim. Acum dăm cuvântul comisiei. Aveți cuvântul. Am să fiu foarte succintă. Vreau să încep prin a mulțumi doamnei Sipel pentru munca depusă. Am primit proiectul de raport astăzi și tocmai ne-am uitat la el, nu pot să spun că l-am citit în detaliu, însă așa, după o primă, la o primă vedere, cred că Comisia va fi de acord cu acest raport. Și profit de ocazie pentru a spune că și noi suntem de acord cu abordarea generală a Consiliului în urma votului de pe 3 decembrie și acest lucru se datorează uh, muncii desfășurate de acest Consiliu și președinția asigurată de doamna uh, ministru aici prezentă. Deci așteptăm cu nerăbdare uh, discuțiile următoare. Președintele, vă mulțumim că ați fost atât de succintă. Acum dau cuvântul membrilor care vor să ia cuvântul, mai întâi domnul Busutil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să intervină domnul, numele doamnei Antonescu, care este raportor din umbră de la PPE, și numele altor colegi care mi-au transmis punctul lor de vedere. Din păcate, nimeni nu a putut să fie astăzi prezent și de aceea este de datoria mea să spun ce doreau ei să afirme. Pe ansamblu suntem de acord cu această directivă și cu faptul că acest domeniu a fost în sfârșit luat în considerare așa cum îl meritau abordările pot să fie foarte diferite de la un grup la altul, dar, cum spuneam, în teorie suntem de acord. Acum dați-mi voie să abord acele chestiuni specifice pe care PPE-ul vrea să le supună. Mai întâi ce privește articolul 3, dreptul unei persoane acuzate de un delict penal să fie informată. Noi considerăm că trebuie să se stipuleze foarte clar care este autoritatea uh, însărcinată cu informarea uh, persoanei acuzate și în ce formă trebuie să se facă informarea, uh, pe cale verbală sau pe cale scrisă. Apoi, în ce privește articolul 6, în ce privește dreptul la informare despre acuzațiile aduse, aici avem aceeași cerere. De asemenea, tot la articolul 3, trebuie să avem prevederi în cazul în care acuzatul este minor sau dacă respectiva persoană nu poate să înțeleagă limba în care sunt furnizate informațiile. Aceste informații trebuie să fie adaptate nevoilor specifice ale uh, acuzatului. În ce privește articolul numărul 8, am dorit să cerem reprezentanților comisiei să ne dea mai multe detalii despre procedură și să ne dea punctul lor de vedere cu privire la procedura care ar fi uh, cea mai adecvată în acest caz. Mai ales în ce privește primirea de informații de către uh, persoana în cauză. În sfârșit, În ce privește dreptul de a păstra tăcerea, suntem de acord cu opinia altor colegi că putem să enumerăm printre drepturile uh, enumerate dreptul de a păstra tăcerea, Și e păcat că nu e inclus acest drept în proiectul de raport, pentru că face parte dintre uh, condițiile sine qua non pentru organizarea unui proces echitabil. Poate că e astfel, deoarece unele state membre nu sunt de acord cu menționarea acestui drept, dar ar fi bine dacă am găsit un compromis pentru a-l putea Uh, face să fie parte integrantă din acest uh, raport. Deci vreau să atrag atenția doamnei raportor dacă poate să găsească un compromis în acest sens. A, și încă un lucru despre cine trebuie să transmită informațiile și dacă cei care o vor face vor avea pregătirea necesară. Știm că raportul dintre un ofițer de poliție și o persoană acuzată nu este neapărat uh, cel mai amiabil și trebuie să evităm situații care s-ar putea complica. Și bineînțeles că trebuie să evităm greșeli de uh, procedură, greșeli de comportament. Însă, bineînțeles că trebuie să fim și realiști, pentru că toate aceste măsuri suplimentare vor avea și niște costuri și pentru a evita o explodare a costurilor și proceduri și mai lungi decât sunt în prezent, trebuie să avem în vedere toate aceste puncte. Deci, cum spuneam, nu sunt decât purtătorul de cuvânt al colegilor mei și sperăm că o să țineți cont de aceste lucruri și atunci PPE-ul va fi de acord cu raportul uh, dumneavoastră. Mulțumim, domnule Busutil. Acum, doamna Wikström. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vorbesc în numele Sarei Latford, care este raportor din umbră pe acest dosar. Încep prin a transmite mulțumiri doamnei Sipel pentru eforturile dumneiei și pentru faptul că lucrează uh, în strânsă colaborare cu raportorii din umbră. Doamna Latford ar vrea să sublinieze sprijinul nostru necondiționat nu numai pentru măsuri transfrontaliere, ci și pentru măsuri care să faciliteze uh, procesele, durata procedurilor penale și pentru a asigura un tratament echitabil și un proces echitabil tuturor acuzaților. De aceea, dumneei salută cea de-a doua propunere din foaia de parcurs. În directiva cu privire la interpretare și traducere, Parlamentul a spus că acele drepturi nu trebuie să fie garantate atunci când este vorba despre un delict minor uh, care este de competența unui tribunal local. Și Consiliul invocă acest lucru și pentru actualul raport. Dar nu credem că se poate face neapărat o paralelă, deoarece Consiliul Europei a um, recunoscut că există și cazuri în care și suspecții de delicte minore trebuie să aibă dreptul la traducere și interpretare. De exemplu, dacă li se aduc acuzații cu care nu sunt de acord. Deci nu ar trebui să facem această um, um, excludere a dreptului la interpretare și traducere. Apoi, în ce privește dreptul la păstrarea tăcerea, Consiliul nu a fost de acord cu acest uh, drept și au mai fost excluse și dreptul de um, a avea acces la dosarul de acuzare și dreptul de a fi prezentat în timp cât mai scurt în fața unui tribunal. Noi cerem doamnei Sipel să clarifice um, alineatul cu privire la informațiile pe care are dreptul să le primească o persoană sub acuzare. Însă nu sunt uh, convins atunci când se spune că informațiile trebuie să fie despre acuzațiile aduse mai degrabă decât despre delictul în sine uh, din codul penal respectiv, așa cum el este el definit. Pentru că nouă ni se pare că nu este vorba despre același lucru. Și apoi vrem să știm exact ce se ascunde în spatele articolului 8.3, în care se spune că nerespectarea acestei directive nu poate să fie atacată în fața unui tribunal. Vrem să știm de ce așa ceva este necesar și cum ar putea să funcționeze în practică. Oare n-ar trebui să lăsăm Uh, uh, pe seama uh, curților naționale să spună care probe sunt admisibile sau nu, atâta timp cât nu există o armonizare la nivel european. Apoi, nu se face referire în text la dreptul la informare în ceea ce privește probele lucru care nu este inclus în foaia de parcurs. Asemenea informații, și vorbesc aici în numele meu propriu, ar trebui să Uh, existe. De asemenea, trebuie să existe dreptul la a contacta o rudă, dreptul de a ieși pe cauțiune și dreptul de um, a avea îngrijiri de sănătate. Deci poate că pe viitor putem să ne gândim și la aceste alte drepturi. Deci, domnule președinte, în numele uh, Sarei Latford și al meu personal, vă mulțumesc. We thank you, Mrs. Wikström. Mulțumim, domnule Wikström. Ați participat foarte mult astăzi, uh, v-ați prezentat poziția dumneavoastră și ați uh, prezentat și punctele de vedere ale altor colegi, doamna Latford, ca și când a fost uh, în sală la ultima parte a acestei dezbateri. Vă mulțumim foarte mult! Domnul Albrecht. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc doamnei Zipel pentru această propunere, acest, acest proiect de raport cât se poate de reușit, după părerea mea. Vorbesc uh, și în calitate de raportor pe această temă a Comisiei Jurii. Încă nu avem avizul din, în cadrul Comisiei Jurii, însă înainte de votul din Comisia Libe, cu siguranță jurii vă va trimite avizul său. Nu am decât câteva comentarii de factură generală. Uh, în ceea ce privește acest uh, raport. Haideți să vedem în ce măsură putem uh, include în raport uh, aceste comentarii, care cred că ar îmbogăți totul. Dreptul de a păstra tăcerea este important, de asemenea dreptul la asistență consulară. Uh, toate aceste discuții ne arată că suntem într-un proces acum care nu se rezumă doar la oferirea de informații și uh, nu se privește, uh, nu se referă doar la dreptul de informație, ci ne aflăm în cadrul unui proces inclus într-o foaie de parcurs care își dorește, practic, să armonizeze încet, încet procedurile din toate statele membre. E un lucru foarte important, pentru că în ultimii ani am luat o serie de măsuri, precum mandatul european de arestare sau uh, uh, alte, alte instrumente care Uh, îi pun pe uh, cetățeni în situația de a fi judecați conform altor proceduri, proceduri care nu uh, sunt cele ale statelor lor de domiciliu și, prin urmare, îi punem pe cetățeni în situații în care se confruntă cu o serie de prevederi care, mm, pe care nu le înțeleg. De asemenea, Uniunea Europeană dorește să să își asume res, responsabilitatea de a armoniza chiar și standardele minime, pornind de la toate deciziile CEDO și toate convențiile pe care Uniunea Europeană vrea să le uh, semneze și să le ratifice, convenții cu privire la drepturile fundamentale. Și tocmai în acest context e important să stabilim clar care sunt uh, informațiile la care acuzații au dreptul în cadrul unor proceduri penale. Standardele privind procedurile uh, penale au fost deja stabilite de către CEDO și uh, sunt obligatorii pentru statele membre și tocmai de aceea aceste standarde ar trebui să fie uh, pusă în aplicare într-o manieră uniformă în toate statele membre și ar trebui să fie inclusă de asemenea și în actele legislative comunitare. Uh, în special, accesul la documentele procedurare este esențial, după părerea mea. Dacă E, da, bineînțeles, în acest context trebuie să renunțăm la anumite precauții ce ne-ar putea încețoșa conștiința. Însă trebuie să înțelegem faptul că cetățenii europeni trebuie să aibă încrederea uh, în faptul că în orice stat membru s-ar afla sau ar fi judecați, vor beneficia de cel puțin niște standarde minime în ceea ce privește asistența. Ce ne-aș uh, dori Uh, e ca în această dezbatere să nu încercăm pur și simplu repede, repede să găsim o justificare pentru o recunoaștere reciprocă mai bună, ci îmi doresc ca pe parcursul acestor dezbateri să creem uh, proceduri drepturi procedurale armonizate care să poată fi îmbunătățite din nou și din nou. Spre exemplu, în această scrisoare de drepturi, Letter of Rights, să se spună, ar trebui să se spună clar că această scrisoare poate să fie reformulată pe măsura, pe măsura uh, aprofundării întregii proceduri. Trebuie să stabilim uh, Uh, faptul că odată ce vom îmbunătăți standardele și le vom uniformiza și mai tare, acestea se vor reflecta în toate, uh, în toate documentele. Uh, cam atât. Nu, am, nu mai am ce să adaug la raportul doamnei Sipel. Comisia Jurivap discuta uh, Uh, această temă în ianuarie, va prezenta un aviz, poate cu nuanțe puțin diferite. Important este însă ca Parlamentul European să discute în momentul acesta despre tema în sine și uh, mi-aș dori să nu ne lăsăm puși sub presiune uh, E drept, mai avem doar câteva săptămâni la dispoziție, însă importantă este poziția ce va rezulta în urma discuțiilor. Trebuie să fie o, o poziție foarte consistentă, trebuie să ne gândim la drepturile și uh, așteptările cetățenilor europeni. Cred că vom reuși să facem lucrul acesta. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu toți cei implicați. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Mulțumesc, domnul Albrecht. Mulțumim, domnule Albrecht, domnul Triantafilides. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Și noi suntem de acord cu această propunere și apreciem și uh, modul foarte rapid în care a tratat uh, dosarul doamna Sipel. Aș dori să-i mulțumesc pentru aceasta. E foarte important să avem, într-adevăr, un nivel minim de norme juridice în toate statele membre și sunt de acord cu ce spune doamna Sipel, respectiv că uh, scrisoarea tip ar putea să fie adoptată de către state, de exemplu. Suntem de acord cu majoritatea amendamentelor pe care le-a prezentat și o să venim și noi cu amendamente suplimentare. Am putea îmbunătăți, poate, pe aici, pe acolo, raportul. Nu suntem de acord cu propunerea de a uh, elimina dreptul de a fi uh, apărat imediat la tribunal. E un drept foarte important. Cred că ar trebui să venim cu un uh, amendament care să uh, îmbunătățească această propunere. Mulțumesc doamnei Sipel și așteptăm cu nerăbdare să finalizăm această directivă, la fel cum am făcut cu prima directivă, dreptul la traducere și interpretare, pentru a respecta foaia de parcurs. Mulțumesc! Mulțumesc și domnul Vilend acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu câteva săptămâni am părăsit această uh, comisie, dar sunt raportor din umbră în comisia jurii pentru acest raport. Și tocmai de aceea îmi permit să iau cuvântul acum. Salut uh, această grabă cu care procedează, la care uh, procedează doamna raportor, însă chiar salutară nu este această grabă pentru că nu facem nimic altceva decât să ne punem sub presiune noi înșine. Trebuie să înțelegem că avem de-a face cu o, uh, un domeniu foarte complicat și, pe, în al doilea rând, trebuie să stabilim ce care sunt așteptările noastre. Ar fi fost simplu dacă am fi decis ca uh, în uh, această uh, drept la informare să fie incluse toate prevederile legale din respectivul stat membru. Adică ar fi fost simplu dacă am fi dorit ca pur și simplu acuzații să știe care sunt drepturile care îi revin conform dreptului uh, Uh, în vigoare în respectiva țară. Adică, dacă i-am spune unui german că în cazul în care va fi judecat în uh, Regatul Unit, nu are dreptul la păstrată cerea. Sau invers, uh, dacă i-am spune unui acuzat din Marea Britanie că în Germania, în cazul în care va fi judecat, are dreptul să păstreze tăcerea. Da, ar fi simplu dacă asta am discutat. Dar nu, noi în momentul de față discutăm despre modul în care informăm și practic discutăm despre drepturile procedurale. Iar pentru că dreptul procedural este atât de complicat, cred că graba strică treaba în momentul de față trebuie să uh, ne dăm seama că nu, e, nu se pune doar problema informării, ci și înțelegerii uh, informațiilor pe care uh, le primește respectiva persoană. Deci, uh, nu e vorba doar de, de vehicularea unor informații foarte, foarte tehnice pe care cetățeanul cu un nivel de educație medie sau sub medie nu le înțelege. Deci cum să ne așteptăm ca o persoană care are un asemenea grad de inteligență să înțeleagă cine știe ce instrumente procedurale, juridice foarte, foarte complicate dintr-un alt stat uh, uh, decât cel de origine. Deci, nu putem să, să ne limităm la uh, Uh, lucrul acesta. Uh, vorbim aici, practic, despre armonizare. Statele membre trebuie să decidă dacă sunt dispuse să se miște în direcția armonizării, dacă renunță la acele uh, clauze de opt-out sau, din potrivă, le păstrează. Deci, există posibilitatea de a găsi compromis, de a ajunge la acorduri în anumite uh, chestiuni, Însă există și alte aspecte pe care le punem în discuție în momentul de față, ca, în cazul cărora un acord nu poate fi ușor atins. Spre exemplu, în cazul uh, dreptului la apă cerea, cu siguranță vom avea o grămadă de discuții. Nu putem să rezolvăm totul foarte, foarte simplu aici trebuie să uh, înțelegem înainte de a lua o decizie toate uh, toate eh, tradițiile existente în diferitele state. Dacă e să uh, stabilim, spre exemplu, uh, spre exemplu, uh, durata arestului preventiv, ei, trebuie să înțelegem ce se, care sunt uzanțele în uh, statele membre și care sunt uh, sau cât sunt dispuse statele membre să lase de la ele pentru a ajunge de dragul a uh, unui acord. Sunt o mulțime de chestiuni de genul acesta. Într-un încă un exemplu, există diferite culturi uh, cu uh, legislative, juridice în ceea ce privește uh, trecerea de la statutul de suspect la statutul de acuzat. În unele state se uh, acuzatul poate spune că nu Uh, sau suspectul poate uh, spune că nu dorește să, să rămână în, respectiva, în respectivul nimb de uh, suspect, ci vrea să fie pus sub acuzație. Are dreptul să, cere, să ceară punerea sub acuzație. În alte state nu uh, suspecții nu au dreptul uh, să facă lucrul acesta. Mai avem și habeas corpus și alte, o, o, o mulțime de tra- tradiții. Și dacă ne gândim și la uh, uh revoluția digitală, la toate informațiile care se obțin uh, în cursul procedurilor penale și la modul în care aceste informații uh, pot uh, rămâne arhivate pe undeva, ei, sunt o grămadă, sunt o grămadă de, de aspecte aici. Să nu mai vorbim despre dovezi. Există state în care și acuzatul are dreptul să decidă ce se va întâmpla cu, uh, cu dovezile care au fost colectate împotriva lui uh, la încheierea procedurilor penale, bineînțeles. Și mai există, deci există o, o mulțime de aspecte care nu vor putea fi discutate în detaliu, pentru că noi în momentul de față ne grăbim, ne grăbim foarte, foarte tare. Uh, și am avut deja dificultăți în a ajunge la un uh, numitor comun până și cu domnul Albrecht, cu care am, abia am reușit să mă, să mă întâlnesc. Deci, haideți să nu ne grăbim, pentru că dacă ne grăbim, urmează să rămână nerezolvate o mulțime de chestiuni de detaliu, chestiuni de detaliu care însă vor fi penalizate în cursul votului în plenară. Deci haideți să purtăm o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului aici. Vă mulțumesc! Thank you. Now. Vă mulțumim! Acum ne întoarcem din nou la doamna raportor în cazul în care nu există comentarii suplimentare. Nu văd mâini ridicate care să ateste dorința unuia sau altuia de a lua cuvântul. Prin urmare, doamna raportor, doamna Sipel are cuvântul. Da, vă mulțumesc, mulțumesc în special ultimului vorbitor. Pentru că în, mm, intervenția sa îmi dă posibilitatea de a face referire la următorul lucru. Da, în primul rând, cred că avem nevoie de o armonizare în multe domenii și eu sunt uh, uh convinsă de faptul că cetățenii europeni sunt dezamăgiți de faptul că avem prea puțină Europa, prea puțină armonizare, nu de contrariu. Da, există o neînțelegere și spuneam că e uh, trist că nu putem să vorbim despre toate drepturile procedurale în același timp, ci trebuie să luăm totul etapă cu etapă. Uh, Uh, și uh, mi se pare uh, trist faptul că am scris deja o, o scrisoare, am formulat această scrisoare cu privire la drepturi fără a fi analizat toate drepturile. Dar să înțelegem încă o dată în momentul în care în scrisoarea aceasta de drepturi scriem că acuzatul are dreptul să fie informat cu privire la dreptul de a-și angaja un Uh, avocat, ei bine, nu uh, stabilim clar într-o manieră armonizată de când am dreptul să-mi angajez, din ce moment am uh, dreptul să-mi angajez avocatul, cine îl plătește, cine îl găsește. Deci nu armonizăm nimic în momentul de față, ci singurul lucru pe care îl încercăm să-l clarificăm este dreptul, dreptul la informație, dreptul la informație care diferă de la stat la stat. Da, ar fi fost frumos să discutăm toate directivele acestea în același timp, însă din păcate Comisia nu a putut să facă lucrul acesta și acum trebuie să acceptăm situația cu care ne confruntăm și anume faptul uh, aceea în care statele membre sunt cele care cântă și noi trebuie să dansăm. Domnul Busutil vorbea despre dreptul la păstrarea tăcerea, care acum este completat de către statele membre. Acesta este doar unul, există multe alte drepturi. Uh, aflate în aceeași situație. În prima directivă au existat uh, neclarități legate de acele drepturi care sunt incluse într-adevăr în articolul 3 și artic- uh, acele drepturi care sunt incluse în directivă. Noi am procedat la includerea tuturor drepturilor în articolul 3, asta pentru a evita uh, apariția unui vacuum. Asta în primul rând. În al doilea rând, cum explic drepturile unei persoane care are defi- care are un grad uh, de inteligență scă, scăzut sau cum explic uh, drepturile unei persoane care nu vede. În acest context, importantă este și decizia cu privire la momentul în care această scrisoare cu privire la drepturi trebuie să fie înaintată înaintată. Această scrisoare cred că ar trebui să fie uh, înaintată cât mai curând cu putință, înainte de arestare, spre exemplu, în ceea ce privește în ceea ce privește acest, uh, autoritatea care se ocupă de uh, trimiterea acestei scrisori, e bine că de, cred că decizia trebuie să fie luată de către Consiliu și Comisie sau cel puțin niște propuneri ar trebui să vină din partea lor. Doamna uh, Wikström făcea făcea o serie de propuneri legate de clarificarea anumitor termeni. Da, am uh, prezentat și noi uh, sau am cerut și noi noi formulări cu privire la noțiuni precum acuzat, suspect, uh, arest preventiv, etc în uh, ceea ce privește informarea în cadrul procedurilor minore, care vizează infracțiuni minore, e bine, există state în care acest drept la informare uh, se aplică și în cazul procedurilor pentru infracțiuni minore, dar există state în care acest drept nu există. Ei, din nou, în, caz, în cadrul trialogului, cred că vom stabili mai multe lucruri clare. În ceea ce privește uh, în ceea ce privește armonizarea. Cred că împreună cu Consiliul și Comisia vom reuși să stabilim în cursul negocierilor dacă vom uh, păstra aceleași drepturi uh, stipulate acum în scrisoarea de drepturi până la finele uh, implementării foii de parcurs sau dacă ne dorim o îmbogățire a acestei liste. Bineînțeles, există diferențe la nivel între statele uh, membre, diferențe remarcabile. Trebuie să stabilim dacă aceste drepturi uh, pe care le vom descoperi pe parcursul analizelor vor fi incluse pe parcurs în scrisoare sau abia la finalul foii de pe parcurs. Dar cred că astea au fost uh, comentariile și întrebările esențiale și vă mulțumesc mult pentru toate observațiile. Vă mulțumim, doamnă Sipel, pentru această, inform- pentru această uh, prezentare. Se pare că în sfârșit reușim să terminăm la timp, o dată ca niciodată. Mai doriți să spuneți ceva? Am uitat că la început domnul președinte ne a trăsese atenția asupra limitei, datei limite pentru înaintarea amendamentelor. Se spunea, domnul președinte, că propunem data de 12 ianuarie. ianuarie. Atrag atenția că vorbim doar despre dreptul la informare și nu despre armonizare. Vom încerca uh, crearea unui document de lucru, un, unor orientări până la finele lunii ianuarie în ceea ce privește uh, pachetul pe ansamblu, asta chiar înainte de intrarea în trialog. Domnul Busutil are cuvântul. Nu vreau să deranjez calendarul, dar oare acest termen nu este mult prea aproape de momentul în care ne întoarcem din vacanță, pentru raportul asupra strategiei romilor, termenul limit este tot 10 ianuarie. A, ați spus că 12 pentru raportul dumneavoastră. S-ar putea să fie probleme, spune domnul Busutil. Dar nu vreau să deranjez calendarul doamnei raportoare, vă rog să țineți cont de acest lucru. Este doamna raportor flexibilă să se gândească dacă calendarul pentru depunerea de amendamente poate să fie ușor modificat, eh, extins, un pic dincolo de Cred că cei care lucrează la raport lucrează de ceva vreme la el. Sunt sigur eh, de asemenea că eh, colegii nu vor sta în vacanță 3-4 săptămâni. Mi se pare că ar trebui să respectăm acest cadru stabilit. It's okay. It's okay. Foarte bine. Așadar, termenul limită pentru depunerea amendamentelor rămâne 12 ianuarie la prânz. Acum ajungem la sfârșitul reuniunii noastre. Ultima parte, având în vedere că unele puncte au fost amânate pentru următoarea reuniune, Vreau să vă anunț la punctul diverse la ce rapoarte avem nevoie de raportor, sau mai bine zis să vă spun ce hotărâri au fost luate în acest sens la reuniunea coordonatorilor, mai întâi în ce privește stabilirea unui mecanism de evaluare pentru a verifica aplicarea acquis-ului Schengen, raportor domnul Carlos Coelho. Apoi, deplină aplicare a prevederilor uh, acquis Schengen în Bulgaria și România, raportor domnul Carlos Coelho. Apoi, raport din proprie inițiativă asupra protecției datelor. Raportor domnul Axel Voss. Apoi, atacurile împotriva sistemelor de informație. Raportor doamna Monica Holmeier. Apoi, lista de documente care permit deținătorului să traverseze um, frontierele externe și care, uh, unde se poate uh, da o viză și stabilirea unui mecanism pentru stabilirea unei asemenea liste, raportul doamna Tania Fajon. Vânzarea și folosirea substanțelor precursoare uh, pentru substanțe explozibile, raportor domnul Ian Mulder Raport în ce privește situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Raportor doamna Monica Frasicova Benova. Și apoi în ce privește avizele. Citesc din nou. fluxul de migrație din cauza situațiilor instabile. Raportor doamna Elen Flotră. Promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Autoarea avizului doamna, doamna Blinkeviciute. O piață unică pentru europeni, raportul domnul Van de Camp, securitatea aviației cu un focus asupra securității scanerelor, raportor doamna Sargentini, și în sfârșit rețeaua europeană uh, rețeaua de, uh, europeană de uh, agenții de securitate a informației, raportor domnul Arvaro. Ne întâlnim pe 10 ianuarie la Bruxelles și dacă nu are nimeni vreo obiecție, considerăm că toată lumea este de acord. Vă mulțumesc și ne vedem la Strasbourg. Eh?